repede și uh, ecranul s-a stins. Nu știu dacă votul meu a fost înregistrat, dar voiam să îl exprim și oral. Vom verifica acest lucru și uh, vom vedea ulterior. Doamnelor și domnilor, uh, din partea PPE și SND, am următoarele amendamente în ceea ce privește numirea de uh, reprezentanți în delegații la ENVI, domnul Ulmer, la transport, domnul Adam Corșa și la Comisia pentru Agricultură, domnul Eric Andrieu. Există obiecții? Nu este cazul? Atunci aceste numiri sunt uh, confirmate. Procesul verbal uh, al acestei ședințe va fi înaintat spre